Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Vă rog puțină atenție. Well, uh, we'll start with item... Începem cu punctul 27 de pe ordinea de zi privind uh, condițiile de muncă și standardele de sănătate și securitate la locul de muncă în Bangladesh în uh, contextul relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Bangladesh. După cum știți, s-au petrecut uh, mai multe evenimente nefericite în industria confecțiilor din Bangladesh, care ne-au atras atenția asupra condițiilor de muncă din această țară. Au existat incendii în fabrici, prăbușirea unei uh, clădiri, a unei fabrici. Vă reamintesc de asemenea că Bangladeshul uh, beneficiază de un uh, tratament um, de scutire de taxe cu Uniunea Europeană și uh, de asemenea Bangladeshul este unul dintre principalele um, Uh, unul dintre principalii exportatori către Uniunea Europeană. Bangladeshul exportă 90% din uh, producția sa de confecții în Uniunea Europeană. Astfel că Uniunea Europeană și Parlamentul European au o responsabilitate uriașă în ceea ce privește urmărirea și monitorizarea evenimentelor care se întâmplă în această țară și care au legătură cu condițiile de muncă și cu sănătatea și securitatea la locul de muncă în Bangladesh. De aceea îmi face o mare plăcere să îi urez bun venit în Parlament la întâlnirea noastră de astăzi doamnei Ismat Johan, ambasadorul Bangladeshului la Uniunea Europeană. Dumnea ei uh, este responsabilă și de discuțiile legate de condițiile de muncă. Îl avem și pe domnul Quang Bo, Director General of the International Labour, uh, director general adjunct uh, al Organizației Internaționale a Muncii. Și îi urez bun venit și domnului Francesco Marchi, care este directorul uh, general Euratex, și domnului Vorens, care este director general uh, al uh, inițiativei pentru conformitate socială, care a fost uh, lansată de o asociație sindicală. Sper că vom avea un schimb de puncte de vedere fructuos cu interlocutorii noștri în uh, beneficiul tuturor părților interesate. I will start by giving uh, the floor. Voi începe prin a-i da cuvântul ambasadorului Bangladeshului. Welcome again. Bine ați venit. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei pentru Comerț Internațional al Parlamentului European, domnule Moreira, distinși uh, membrii ai Comisiei, direct director, domnule director general adjunct al uh, OIM, uh, Direcției Generale Eurotex și reprezentanților um, FDA, Excelențe, domnilor și domnilor, prezența noastră de astăzi uh, demonstrează angajamentul nostru colectiv de a asigura respectarea unor standarde ridicate de securitate și um, sănătate la locul de muncă în Bangladesh. După cum știți, uh, în aprilie anul trecut uh, a avut loc uh, un um, accident legat de prăbușirea unei fabrici, plus un incident legat de un incendiu la Tazrin în noiembrie. În acest, în acest context, industria confecțiilor din Bangladesh a făcut obiectul unei um, atenții sporite la nivel internațional. Salutăm acest lucru. Totuși, uh, am învățat și câteva lecții pozitive din această tragedie, tragedie în sensul că am conștientizat că trebuie să uh, îmbunătățim lucrurile. Uh, după aceste incidente tragice, prietenii și partenerii noștri din Europa, inclusiv Uniunea Europeană, care este cel mai mare partener comercial al nostru, dar și partenerii din alte părți ale lumii, ne-au reamintit că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește standardele de siguranță și condițiile de muncă și că este urgent uh, să ne respectăm angajamentele în acest sens. Cele două rezoluții adoptate de Parlamentul European uh, pe 17 ianuarie și respectiv 23 mai mai 2013 subliniază la rândul lor aceste probleme. Eurodeputații au uh, încurajat de asemenea uh, marile companii multinaționale să respecte uh, practicile de responsabilitate socială corporativă și au făcut un apel la Comisia Europeană să promoveze în mod activ o conduită de afaceri responsabilă în rândul companiilor Uniunii Euro- din Uniunea Europeană care își desfășoară activitatea în străinătate. Uh, Uh, domnule președinte, noi am recunoscut că creșterea rapidă a industriei confecțiilor și practica subcontractării au dus la mm, apariția unor fabrici care nu respectă întotdeauna standardele de securitate la locul de muncă și împărtășim uh, preocupările Parlamentului European și ale Uniunii Europene și uh, necesitatea că trebuie întreprinse măsuri corectoare urgente. Reamintim că în uh, câteva săptămâni, uh, după câteva săptămâni uh, de la accidentul de la Rana Plața, ministrul de externe s-a deplasat la Bruxelles pentru a, pentru a um, reafirma angajamentul Bangladeshului de a-și respecta angajamentele față de Uniunea Europeană. Și în plus a discutat și cu comisiile din Parlamentul European. Suntem uh, în totalitate angajați uh, în uh, procesul decizional din Uniunea Europeană și, de asemenea, suntem de acord și cu măsurile luate de Organizația Internațională a Muncii. Cred că întâlnirea noastră de astăzi demonstrează că am reușit să ne respectăm angajamentul colectiv și salut această oportunitate de a vă împărtăși câteva dintre acțiunile pe care le-am întreprins deja și de asemenea uh, vom uh, discuta care este stadiul uh, actual și unde ne îndreptăm. Încă de la început, dați-mi voi să vă spun că guvernul din Bangladesh este pe deplin angajat să aducă modificările necesare în domeniul standardelor de securitate și drepturilor muncii în țară. Uh, BGMEA, care este Asociația uh, Industriei de Profil, uh, ia măsuri ferme în acest sens. Imediat după incidentul Savar am luat, am luat măsuri pe termen scurt și pe termen mediu, inclusiv constând în arestarea proprietarilor fabricii și condamnarea acestora, compensarea victimelor și tratarea celor răniți pentru a asigura respectarea drepturilor muncii și siguranța la locul de muncă, a fost adoptată o declarație tripartită pe 4 mai în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii. De asemenea, a fost adoptat un uh, compact privind dezvoltare durabilă la Geneva pe 8 iulie, cu participarea ministrului de externe al Bangladeshului, comisarului european pentru comerț și directorului general al uh, OIM, uh, angajând Bangladeshul, Uniunea Europeană și OIM la un număr de acțiuni concrete. Iată care sunt principalele elemente. În primul rând, modificarea legii muncii din 2006. În al doilea rând, recrutarea a 200 de inspectori uh, ai muncii până la sfârșitul lui 2013. Și în al treilea rând, uh, uh, inspecția tuturor fabricilor până în iunie 2014. Dați-mi voie să mă refer pe scurt la acțiunile și inițiativele întreprinse până în momentul de față. Legislația muncii din 2006 a fost modificată de Parlament pe 15 iulie, integrând secțiuni care vor permite, printre altele, muncitorilor să se bucure de un drept um, mai bun la asociere și la negociere colectivă în momentul de față suntem în procesul de a uh, elabora regulamente până la sfârșitul acestui an pentru a pune în aplicare aceste amendamente. În plus, asigurările de grup uh, pentru lucrători și asigurarea unui centru de sănătate permanent în fabricile cu peste 5.000 de lucrători au devenit uh, obligații prin noua lege. În plus, o comisie de lucru interministerială prezidată de uh, secretarul general al cabinetului uh, premierului are ca scop uh, elaborarea de recomandări privind măsurile de îmbunătățire a situației lucrătorilor din această industrie. Se, se acordă prioritate recrutării, formării și plasării uh, inspectorilor de muncă alături de Um, formarea profesională a managerilor de nivel mediu și a lucrătorilor cu privire la uh, standardele de sănătate și securitate la locul de muncă. Uh, Ministerul uh, Muncii a numit deja inspectori care să realizeze inspecții în fabrici Direct, direcția va avea 800 de inspectori um, după ce va fi um, complet funcțională. În plus, există și alte autorități guvernamentale care sunt implicate în asigurarea securității la locul de muncă, precum uh, pompierii, autoritatea de, dez, uh, de dezvoltare uh, sau um, autoritatea de dezvoltare din capitala țării toate aceste autorități sunt în procesul de a-și uh, crește numărul de angajați și de a-și uh, consolida infrastructura și mijloacele logistice. Potrivit uh, noii legi a muncii, lucrătorii din fabrică trebuie să fie dotați cu echipamente de siguranță și să fie instruiți corespunzător. Dați-mi voi acum să mă refer și la alte câteva inițiative întreprinse de guvernul din Bangladesh, de sindicate și patronate, precum și de uh, marile companii uh, internaționale care își propun să abordeze cauzele dezastrelor în uh, contextul planului de acțiune tripartit uh, pentru sectorul confecțiilor. Aceste măsuri includ o evaluare uh, a integrității structurale uh, a 3500 de fabrici de confecții din țară, 30 de echipe de inspecții uh, conduse de ingineri din cadrul Universității de Inginerie și Tehnologie din Bangladesh și experți din cadrul OIM vor începe inspectarea fabricilor de confecții începând cu această lună adică septembrie, pentru a identifica uh, deficiențele structurale și pentru a garanta siguranța lucrătorilor. Echipele vor inspecta aproximativ 2000 de uh, fabrici de confecții în 3 luni. Mai mult, acordul cu privire la uh, siguranța mm, uh, în construcții uh, condusă de European Brands și North American Alliance vor inspecta separat aproximativ 750 uh, și respectiv 1000 de fabrici. Inspecțiile vor fi uh, efectuate de trei platforme separate, astfel că este nevoie de eforturi pentru a sincroniza diferitele inițiative și pentru a elabora standarde comune și liste de verificare comune. Ministerul Muncii și Ocupării colaborează cu aceste platforme în scopul coordonării eforturilor pentru a evita duplicarea eforturilor și pentru a asigura implementarea eficientă a inițiativelor. În scopul asigurării unei coordonări eficiente va fi important să se includă și factorii de interes național în comitetul de pilotaj uh, cu privire la acordul privind uh, siguranța în construcții. Uh, dacă toți factorii de interes din întregul lanț de aprovizionare colaborează, atunci va fi posibil să facem față provocărilor majore legate de asigurarea securității structurale și la incendii a fabricilor într-o manieră eficientă. Dați-mi voie să vă reamintesc că, Consorțiul pentru Drepturile Lucrătorilor, un uh, grup de monitorizare a drepturilor uh, uh, muncii, a estimat că mm, toate fabricile au nevoie de investiții de 3 miliarde de dolari pentru a se conforma cu toate reglementările. Această cifră pare uriașă, dar dacă o defalcăm uh, pe 5 ani, uh, nu înseamnă decât 10 uh, cenți în plus pentru fiecare unitate din cele 7 miliarde de piese pe care le exportăm către clienții noștri. Cred că consumatorii din vest sunt dispuși să plătească o majorare modestă a prețurilor pentru milioanele de femei care, uh, le, care cos aceste haine într-o țară îndepărtată. Salutăm inițiativele Parlamentului European în acest domeniu pentru a asigura uh, stabilirea unor prețuri corecte. Guvernul a constituit de asemenea un consiliu pentru uh, salarii care să revizuiască salariul minim pentru lucrătorii din fabricile de confecții. Uh, totuși, uh, Există propuneri din partea sindicatelor și din partea patronatelor, iar această comisie uh, lucrează pentru a ajunge la o cifră stabilită de comun acord. Totuși, ca să fiu realistă, trebuie să adaug că dacă nu asigurăm niște prețuri corecte ale produselor, orice majorare semnificativă a salariilor uh, lucrătorilor nu uh, poate fi uh, practică în comerțul mondial extrem de competitiv. Bineînțeles, trebuie să asigurăm convergența punctelor de vedere astfel încât să determinăm prețurile corecte. Noi le cerem producătorilor să își respecte angajamentele, dar este important ca și consumatorii și importatorii să își uh, aducă sprijinul. Putem să, dez- să dezvoltăm un cadru responsabil din punct de vedere social în care și retailerii să își joace rolul în lanțul de aprovizionare. Într-o notă pozitivă, am fost încurajați de uh, disponibilitatea unor uh, mărci și unor companii uh, de renume. Așteptăm să vedem acum dacă aceste companii își vor implementa uh, angajamentele și sperăm că și alții vor, uh, se vor altura de mersurilor de responsabilitate socială corporativă. M-am uh, menționat deja la problema compensațiilor uh, în cazul incidentelor tragice. Uh, care s-au produs. Aceste compensații sunt acordate familiilor și persoanelor afectate din fonduri guvernamentale. Cifra nu este cea pe care ne-o doream, însă este clar că uh, guvernul depune eforturi în acest sens. Trebuie să vă reamintesc că, că recent, săptămâna trecută, la Geneva, uh, Uh, a avut loc uh, o întâlnire la care 9 din 29 uh, de mărci europene au participat pentru a discuta mecanisme de compensare pe termen lung pentru victimele incidentelor Rana Plaza și Tazrin. Totuși, unele mm, companii au fost foarte deschise, însă majoritatea au, au ezitat să se angajeze la plata unor astfel de compensații. Pentru sustenabilitatea pe termen lung a sectorului confecțiilor, suntem în uh, procesul de a institui zone economice speciale pentru relocarea uh, fabricilor vulnerabile de confecții în mai multe faze. Uh, primul sat al confecțiilor um, va fi construit uh, va fi construit în curând. De asemenea, se construiesc uh, și spații de cazare pentru um, lucrătoare. Sectorul confecțiilor reprezintă cea mai mare parte a exporturilor noastre către Europa, așa cum îți spuneați și dumneavoastră în introducerea dumneavoastră. Acest uh, sector angajează peste 4 milioane de oameni, în special femei, în 5.000 de fabrici. Uh, aproape 20 de milioane de oameni depind de această industrie, pentru că există și industrie asociată, precum industria ambalajelor, industria vopselurilor și accesorilor, astfel că impactul este și mai mare. În ultimele decenii, mai ales în ultimii 10 ani, industria confecțiilor a contribuit uh, la schimbările sociale cele mai importante din țară și a contribuit la emanciparea femeilor în special a femeilor din uh, gospodăriile foarte sărace, din familiile foarte sărace. Efectele au fost uh, foarte importante. Dacă vrem ca industria confecțiilor să fie sustenabilă în Bangladesh și să contribuie la um, viața celor 4 milioane de femei și aparținătorilor acestora, atunci trebuie să se asigure accesul la piața Uniunii Europene. Aceasta ar contribui la întărirea legăturii esențiale între comerț și dezvoltare sustenabilă sau dezvoltare durabilă. Uh, instrumentul uh, EBA din Bangladesh are, impact, are un impact foarte important asupra dezvoltării socioeconomice a țării. Acesta este uh, citat uh, adesea ca un exemplu de succes în ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii Europene. Și să sperăm că acest uh, instrument va fi aplicat și în alte țări uh, uh, subdezvoltate. Bangladeshul este o astfel de, de țară și de aceea această preferință trebuie să fie menținută. Totuși, Bangladesh nu consideră că um, această măsură este garantată de la sine reamintesc uh, faptul că um, comisarul de Gucht spunea că adoptarea compactului privind dezvoltarea durabilă pe 8 iulie este începutul unei călătorii care nu va fi deloc ușoară. Spunea că aceasta este o mare provocare pentru Bangladesh și că este important ca Bangladeshul să primească sprijin din partea Uniunii Europene spunea că această călătorie este una bazată pe colaborare. Spunea, suntem hotărâți să construim parteneriate și să le consolidăm pe cele existente. Uniunea Europeană își va da tot sprijinul și sperăm că Parlamentul European va rămâne alături de noi în acest proces dificil. În Bangladesh, ca în orice democrație funcțională, este nevoie de reforme majore Uh, pentru a ajunge la un consens larg. Iar adesea acest demers este unul foarte îndelungat. Totuși, această, aceasta nu trebuie interpretată ca o mm, lipsă de acțiune din partea guvernului. Dați-mi voie să închei prin a vă asigura pe dumneavoastră și pe toți cei care au încredere în Bangladesh că Bangladeshul mm, este hotărât uh, să meargă mai departe și își menține sinceritatea, deschiderea și hotărârea de a se angaja cu toți factorii de interes pentru a rezolva problemele complexe care țin de standardele de securitate la locul de muncă și condițiile de muncă în sectorul confecțiilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și comentarii uh, pe care le veți uh, avea. Thank you, madam. Președintele, mulțumesc, doamnă ambasador. Să ascultăm punctul de vedere al Parlamentului European, începând cu raportorul nostru pentru uh, Asia de Sud, Paul Murphy. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamnă ambasador. Cred că Parlamentul European a ex și-a exprimat în mod clar poziția sa în ceea ce privește tragedia, și anume că incendiul și prăbușirea Rana Plaza uh, au fost o tragedie de care ne pare rău pentru atâta victime și că lucrurile trebuie să se schimbe. Există uh, semne că lucrurile merg în direcția cea bună, însă cred că trebuie să menținem presiunea în calitate de Parlament, dar și în uh, legătură cu societatea civilă, cu mișcarea sindicală din Bangladesh, astfel încât să ne asigurăm că o schimbare durabilă se va instala. Câteva chestiuni concrete. Un lucru care m-a frapat ca fiind interesant au fost uh, costurile totale pentru uh, ridicarea standardelor la nivelul celor din uh, fabricile occidentale. Este o sumă foarte mare, 10 cenți pentru fiecare produs de confecții. Ce s-a întâmplat până acum? Dacă costul este minim în ceea ce privește costul general pe industrie, cred că deseori în astfel de dezbateri se lasă impresia că o mare parte a costurilor finale ale produsului sunt uh, costurile cu personalul. Se plătesc salarii foarte mici și în felul acesta prețul produselor este unul scăzut care este procentajul, procentajul pe care reprezintă costurile cu personalul în uh, costul uh, final al uh, produsului respectiv. Pentru că de aici mai trebuie dedus și profitul pe care îl are industria textilă. Un lucru care mi se pare extrem de important uh, dacă vorbim de schimbări durabile este posibilitatea lucrătorilor de a se uh, organiza liber. În lipsa dreptului de asociere, a dreptului la negociere uh, colectivă, lucrurile nu pot uh, să progreseze. Înțeleg că s-au operat o serie de schimbări pe care le-ați menționat ONG-urile și cei care acționează la fața locului exprimă o serie de preocupări în legătură cu rapiditatea cu care se desfășoară uh, schimbările, uh, de pildă uh, posibilitatea ca un număr minim de lucrători dintr-o fabrică să se organizeze într-o organizație sindicală. Uh, acest uh, drept nu s-a extins, <coughs> se pare, la uh, zona pe care ați menționat-o, zona economică, nu mi-amintesc numele, dar a spus că acolo este cantonată mare parte din activitate. Și întrebarea pe care o pun este următoarea. Ne apropiem de sfârșitul anului, au fost uh, stabilite o serie de obiective în ceea ce privește recrutarea inspectorilor muncii, compensații, uh, deci chestiuni de acest gen. Uh, pe lângă inspectorii existenți, vor fi angajați peste 200 de alți inspectori și vă întreb dacă acest lucru este suficient, având în vedere dimensiunea industriei de profil. Apoi, uh, acțiunea în instanță, acțiunea penală împotriva pro, uh, proprietarului uh, fabricii, în ce stadiu se află aceasta? Mulțumesc. Președintele, <coughs> mulțumesc. David Martin, de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc, doamne ambasador, să spun că este încurajator să auzim că există o serie de uh, evoluții și îmbunătățiri după uh, tragediile la care am asistat și care au determinat o astfel de poziție. Cred că răspunsul pe care l-am avut de la o serie de mărci europene este încurajator. Uh, ei uh, fac mult pentru a apăra uh, marca lor mai degrabă decât să schimbe situația la fața locului. Trebuie uh, să monitorizăm în continuare companiile multinaționale care uh, acționează în uh, Bangladesh pentru ca să se petreacă într-adevăr schimbări. Pentru că dacă trebuie să rezulte ceva bun în urma acestor tragedii, este o schimbare durabilă, care să nu dureze 6-9 luni, după care situația să se reîntoarcă la ceea ce a fost anterior. Mă bucur că uh, Ambasador a spus că intenționează să uh, angajeze un număr suplimentar de inspectori uh, uh, pentru siguranța muncii. Dar, din câte știu eu, problema nu a fost că nu erau uh, inspectori ca număr, că nu corespundeau, ci faptul că inspectorii erau corupți. Și pur și simplu aceștia nu raportau ceea ce vedeau la fața locului în afară de recrutarea unui număr suplimentar de inspector, aș vrea să știu cum va asigura guvernul independența acestor inspectori, cum va asigura uh, norme uh, de calitate pe care să le respecte acești inspectori pentru că trebuie verificați cei care fac verificarea. Este o chestiune de profesionalism și de relație pe care o au cu cei pe care inspectează ca și <coughs> pol. Consider că sindicatele libere sunt uh, o parte importantă a acestui proces și recunosc că s-au făcut o serie de pași în această direcție. Totuși, standardele ridicate de siguranță și de sănătate uh, sau uh, nivelul uh, salarial sunt elemente pe care trebuie să le aibă în vedere niște sindicate puternice și dinamice. trebuie uh, ca în Bangladesh să existe astfel de uh, sindicate care uh, să poată să-și desfășoare activitatea în mod independent. Sper că și în acest domeniu se vor face progrese. Noi nu vrem în niciun fel să îi pedepsim pe cei din Bangladesh, ci dorim să îi susținem astfel încât o astfel de tragedie să nu se mai repete în viitor. Președintele, mulțumesc. Iaroslav Valensa are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Industria textilelor este foarte importantă. Este clar că trebuie să ne unim forțele pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale miilor de muncitori. Am ascultat o serie de angajamente astăzi, mă bucur să aud acest lucru. Majoritatea trebuie să se îndeplinească până la sfârșitul acestui an. Întrebarea mea este care este progresul realizat, ce ați făcut până în momentul de față, ce puteți să ne arătați drept rezultate până în momentul de față. Președintele, mulțumesc. Verzi, doamna Scacherer, mulțumesc. Este foarte bine că putem să discutăm acest lucru în acest context. Problema nu caracterizează numai Bangladeshul, au fost incidente și în alte țări și am auzit acest lucru în discuțiile grupurilor de monitorizare. În ceea ce vește industria confecțiilor, se pare că încă multe țări lucrurile nu merg bine și trebuie să le analizăm îndeaproape. Aș vrea să mă uh, întorc la responsabilitatea întreprinderilor europene, pentru că sper că putem să facem uh, ceva, mai ales când e vorba de uh, companii din Uniunea Europeană care acționează în străinătate uh, și nu trebuie să comporte astfel încât uh, lucrătorii acolo să moară. Uh, am înțeles foarte bine, da, săptămâna trecută în Geneva a avut loc uh, o ședință a celor care au semnat această declarație, dar mulți dintre ei nici uh, nu au venit, iar cei care au participat nu au ajuns la o concluzie. Deci victimele așteaptă încă contracte mai bune, salarii mai bune și compensații. Uh, dacă uh, companii ca Benetton Mango nici măcar nu sunt gata să discute chestiunea și să-și asume responsabilitatea, atunci ceva merge într-adevăr foarte prost. Recunoaștem că au fost făcute o serie de îmbunătățiri sau se află în curs și sperăm că uh, se va ajunge la o concluzie cât se poate de curând. Aș dori să o întreb pe doamna ambasador, nu știu dacă poate să răspundă imediat. Ar vrea să, aș vrea să știu Ce uh, taxe și impozite plătesc companiile Uniunii Europene în Bangladesh? Dacă ne puteți da um, uh, câteva indicii în legătură cu uh, cât reprezintă aceste taxe și impozite ca procentaj din bugetul național al Bangladeshului. În plus, s-a discutat despre salarii mai mari pentru că, alminteri, industria merge în alte țări. Uh, Uh, se relochează. Uh, aveți uh, dovezi în sprijinul acestui argument sau credeți că este un argument fals care este utilizat? Aș vrea să știu de la comisie dacă s-au tras învățăminte dacă s-a schimbat politica comercială într-o direcție sau alta după uh, dezastrul din uh, Bangladesh și uh, să ne spuneți de ce uh, nu doriți să schimbați direcția politicii comerciale. Trebuie să existe norme, reguli de responsabilitate socială a întreprinderilor foarte stricte, pentru că acestea trebuie să apară în acordurile bilaterale. Uh, Uh, nu, nu trebuie să instituim doar sancțiuni, ci trebuie să existe și clauze legate de condițiile de muncă și respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Gracias, uh, presidente. Yo quiero agradecer también. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc, doamne ambasador, pentru că a venit astăzi aici să ne prezinte lucrurile întreprinse, astfel încât pe viitor să putem evita asemenea tragedii. Aș dori să repet lucrurile deja spuse. Este foarte important să implicăm toate organizațiile relevante în găsirea unei soluții durabile. Este important de asemenea să există niște organizații sindicale independente acestea trebuie să se implice în acest proces, să urmărească dacă lucrurile promise au devenit uh, realități. Din punctul de vedere al sindicatelor, aș dori să știu dacă aceste uh, produse textile se vor uh, scumpi, care a fost poziția sindicatelor vis-a-vis -vis de acest lucru. Apoi, în rezoluția adoptată de Parlamentul European, un punct cerea asigurarea unui acces complet a victimelor la justiție și aș dori să știu dacă uh, s-au înregistrat uh, progrese din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Lambert, președintele delegației parlamentare cu țările din Asia de Sud-Est. Bine ați venit. Nu știu dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc, domnule președinte. am cer scuze pentru că am întârziat puțin, dar a trebuit să particip la o altă întâlnire. Cred că o serie din punctele amintite sunt foarte pertinente, de exemplu, uh, problemele legate de companiile care, indiferent că este vorba de companii europene sau sau americane și contractele acestora la fața locului și apoi cum funcționează inspecțiile la fața locului. Știm foarte bine că um, Comisia de Ocupare are o audiere despre inspecțiile efectuate în Uniunea Europeană, un termen de comparație foarte important. Pe mine mă interesează să știu dacă Există un acord politic în Bangladesh din partea tuturor forțelor politice de a progresa cu această agenda. Știu foarte bine că într-o perioadă electorală guvernul a avut o anumită uh, reacție și delegația Uniunii, Uniunii Europene s-a implicat foarte mult, Organizația Internațională a Muncii s-a implicat de asemenea în uh, discuțiile purtate pentru a redacta un plan de viitor, dar aș dori să știu dacă există de asemenea un acord politic în Bangladesh, astfel încât, indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri, această agendă să continue uh, pe viitor. Vă mulțumesc, domnul Rinaldi, are cuvântul. În numele grupului politic ALDE. Da. Nu mă surprinde del, deloc că există o listă atât de cuprinzătoare cu angajamentele guvernului din Bangladesh și nu doresc să pun sub semnul întrebării buna credință a autorităților uh, din, Bangla- din Bangladesh. Și la fel ca și colega noastră Lambert, am fost întotdeauna impresionat de voința Uh, politică a leadershipului din Bangladesh pentru a progresa cu agenda socială și economică în acest stat și uh, în ultimii ani s-au înregistrat într-adevăr multe progrese. Acestea fiind spuse, sunt de acord cu Martin David. Indiferent de măsurile legislative, rămâne să discutăm întotdeauna de independența, independența justiției, independența inspectorilor, a sindicatelor și, și această independență rămâne o problemă în uh, Bangladesh, pentru a cărei rezolvare probabil este nevoie de un proces cultural care merge dincolo de orice inițiativă legislativă. Întrebarea pe care doresc să o adresez, domnule ambasador, este următoarea. Francisca Keller s-a uh, referit la sistemul de taxare a companiilor străine. Și pe mine mă interesează aspectele fiscale, dar mă interesează mai mult politicile de compensare. În uh, documentul pe care l-am primit cu toții, doamna Basator a explicat faptul că există un comitet care Uh, discută modalitățile de compensare a, loc, a localnicilor de către companiile europene. Unele dintre acestea își doresc acest lucru, altele nu. Eu aș dori să știu dacă există posibilități legislative în Bangladesh care să asigure niște politici de compensare nu doar voluntare, dar ca un fel de obligație pentru acest sector industrial în, în urma uh, unor asemenea accidente domnul președinte, înainte de a reveni la oaspetele nostru, permiteți-mi să vă reamintesc de ce suntem aici. Nu dorim să repetăm dezbaterea pe care am avut-o înaintea vacanței de vară, când am discutat dezastrul din Bangladesh. Încercăm acum să înțelegem dacă au fost făcute progrese și dacă angajamentele asumate de uh, autoritățile din Bangladesh și de actorii europeni sunt respectate. Vă aduc aminte că cu ocazia dezbaterii respective am transmis trei mesaje principale actorilor și uh, autorităților responsabile. Suntem cu toții de acord că relațiile comerciale asigură milioane și milioane de locuri de muncă în țările mai sărace. Suntem mândri de faptul că politicile comerciale ale Uniunii Europene au acest rezultat. În al doilea rând, nu este suficient să există locuri de muncă. Trebuie să discutăm și uh, despre drepturi, despre condiții de muncă decentă. Acest lucru înseamnă respectarea unor standarde de muncă peste tot. Apoi, în al treilea rând, Uniunea Europeană nu își poate permite să acorde preferințe comerciale unor state care nu respectă standardele minime legate de condițiile de muncă. Acestea au fost cele trei principale mesaje. Și acum dorim să verificăm dacă aceste cerințe au fost respectate sau dacă se înregistrează progrese înspre respectarea lor. Și acum are cuvântul domnul Hukbo, reprezentant al Organizației Internațională a Muncii. Dumnealui a condus o misiune la nivel înalt în, din partea OIM în, în uh, Bangladesh am participat la semnarea declarației tripartite și la planul de acțiune durabilă care să îmbunătățească situația muncitorilor din Bangladesh. Deci este foarte important să auzim și mărturia dumnealui. Bine ați venit și aveți cuvântul din partea Organizației Internaționale a Muncii. Vă mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului European. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat la această audiere. O parte din declarația mea a fost uh, prezentată de excelența sa ambasadorul Bangladeshului și cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, voi uh, continua cele spuse de excelența sa și mă voi concentra pe prioritățile pe care le-ați subliniat dumneavoastră. Ce s-a întâmplat între timp, care sunt progresele și, dacă îmi permiteți, care sunt provocările cu care ne confruntăm în continuare. Ce s-a întâmplat? Din acest punct de vedere, aș dori să încep undeva la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, moment în care a fost semnat pactul de durabilitate economică pe data de 8 iulie. Trebuie să recunosc că a fost un punct de cotitură din uh, o inițiativă din partea Comisiei Europene și dorim să mulțumim și Parlamentul European pentru implicarea sa, pentru că acest uh, pact este foarte util pentru a ajuta comunitatea tuturor actorilor implicați, guvernul din Bangladesh, partenerii sociali din Bangladesh și comunitatea internațională în a menține Uh, acest uh, moment favorabil înspre schimbări. După pactul respectiv, și aici doresc să repet cele spuse de excelența sa, doamna ambasador, guvernul din Bangladesh a adoptat într-adevăr o nouă lege privind condițiile de muncă. Trebuie să spun că în momentul în care a fost uh, promulgat această lege, cred că în, uh, pe data de 15 iulie, organizația noastră a publicat o declarație prin care ne exprimam în continuare îngrijorări, îngrijorări împărtășite și de unii din uh, europarlamentari. S-au înregistrat anumite progrese prin această nouă, prin această nouă lege Există anumită prevedere referitoare la negocierile colective, la libertatea de asociere, însă acestea fiind spuse, trebuie să mă refer la două puncte într-un mod mai critic. Există două elemente care încă lipsesc. Această problemă a cerinței de 30%, 30% din lucrători pentru a forma un sindicat, dacă este să ne gândim la o fabrică cu 5.000 uh, de lucrători, înseamnă că trebuie să colectezi 1.500 de semnături pentru a putea fonda un sindicat. Mi se pare că este un, o cifră mult prea mare. Dacă este să vedem ce, care sunt uh, standardele în regiunea respectivă, un procent mai aproape de realitate este de 10%. Există și unele aspecte po- uh, pozitive. Conform Pactului Dezvoltării Durabile a Uniunii Europene, s-au asumat anumite angajamente și sunt convins că putem ajunge la un nivel acceptabil din acest punct de vedere. Apoi, un alt punct critic. Așteptăm cu nerăbdare și doamna ambasador a menționat unele progrese în acest punct de vedere. Deci, trebuie să ne asigurăm că aceste zone de interes economic special fac parte din pachetul pe care îl discutăm. Și împreună cu biroul o Organizației Internaționale a Muncii dorim să ne asigurăm că regulile, normele de punere în aplicare a acestei noi legi trebuie adoptate cât mai repede, sperăm, înainte ca Bangladeshul să intre în uh, campania electorală. Acest lucru este esențial. Organizația Internațională a Muncii trebuie să-și inițieze cât mai repede programul de muncă, uh, programul de muncă mai bun. Avem o asemenea echipă din care, la care participă și alte organizații internaționale și în august am inițiat un schimb de informații cu guvernul din Bangladesh și rezultatele sunt uh, foarte pozitive. Apoi ce s-a întâmplat, tot într-o perspectivă pozitivă, Problemele legate de inspecții trebuie înțelese din două uh, perspective. Este vorba, în primul rând, de elemente de construcții. Construcțiile trebuie să fie mai sigure și apoi este vorba de numărul uh, inspectorilor, uh, inspectorilor de specialitate. Dimensiunea inginerească. Uh, Cred că și aici dumneavoastră puteți să ne ajutați în continuare, lansând în continuare apeluri tuturor părților pentru a da dovadă de o, de o bună credință când vine vorba de o mai bună coordonare. Coordonarea este foarte importantă pe de-o parte și pe de altă parte nu trebuie să ne uităm cât de importantă este asumarea națională. Domnul ambasador s-a referit la acest lucru și vă aduc aminte că comunitatea internațională se poate implica într-un stat, însă dacă statul respectiv nu își asumă uh, aceste programe, vă asigur că intervenția comunității internaționale rămână până la urmă uh, inutilă. Deci asumarea este foarte importantă și am luat notă și de îngrijorările altor actori legate de profesionalismul și de percepția, uh, percepții legate de corupție. Și din acest punct de vedere s-au întâmplat foarte multe lucruri la nivelul operațional. Și modul nostru de abordare al acestui aspect, acestui aspect se bazează pe colaborarea cu, une, cu o universitate. Nu doresc să fac nicio reclamă aici unei universități. Cred că este vorba de uh, Universitatea um, Tehnologică și de Inginerie din Bangladesh. Am vizitat această universitate în luna mai și am fost foarte mulțumit să văd că toți actorii relevanți erau de acord că este foarte important ca universitatea să fie credibilă în evaluările pe care le face și să fie capabilă să publice rezultatele evaluărilor făcute. Deci o parte a programului nostru este de a colabora cu această, această universitate, de a-i ajuta în a-și face mai bine uh, treaba. Însă pentru a rezolva această problemă a inspecțiilor, cred că trebuie să recunoaștem că avem nevoie de mai mult timp. Discutăm de uh, 3500 de fabrici care trebuie inspectate și ultimele date ne arată că acordurile semnate de comunitatea internațională, mai ales de anumite companii din Europa, dar și din Canada și din uh, Statele Unite ale Americii, acest acord va acoperi uh, între 1800 și 2000 de fabrici. Alianța din Statele Unite ale Americii acoperă alte 700 de, de fabrici și programul nostru sperăm că va acoperi restul fabricilor. În întâlnirea din 8 uh, septembrie din Dhaka am încercat să convingem toate părțile să accepte aceleași standarde Încercăm astfel să înlăturăm uh, îndoielile legate de standardele naționale care nu ar fi suficient de înalte. Realitatea în realitate nu discutăm neapărat de calitatea de a face o analiză, ci de a avea la dispoziție resursele necesare. Și o posibilă abordare se referă la publicarea cât mai rapidă a rezultatelor unei inspecții, unei evaluări, cu toate detaliile referitoare la cei care au întreprins evaluarea respectivă. Noi sperăm că dacă ne vom uh, coordona mai bine, și dacă toate părțile vor accepta aceste standarde, atunci rezultatele pot fi discutate în comitetul amintit de doamna ambasador, care este pre- prezidat de Ministerul uh, de Resort și la care participă și uh, organizația noastră. V-ați, domnule președinte, v-ați referit la programul nostru special pentru o muncă mai bună și aș dori să repet cele spuse de un antevorbitor. Într-adevăr, este o problemă care nu se limitează doar la Bangladesh. Nu ar trebui să aplicăm standarde duble nicăieri și, într-adevăr, Trebuie să păstrăm, trebuie să profităm de acest moment favorabil pentru a ajunge la o schimbare și în același timp trebuie să ne asigurăm că nu ajungem în situația în care uh, considerăm că aceste probleme există doar în uh, Bangladesh sau să impunem niște standarde duble. Organizația noastră și în noua lege a muncii din Bangladesh ia notă de faptul că dimensiunea muncii copiilor nu este suficient uh, abordată. Și apoi, un alt punct important Într-adevăr, până la sfârșitul acestei luni dorim să ajungem la inițierea procesului de, de evaluare. Cred că în această săptămână sau săptămâna trecută, Alianța din Statele Unite a vizitat DACA și au încercat să-și uh, inițieze programul. Și eu sunt convins că dacă vom continua acest uh, moment favorabil, vom putea iniția și programul nostru cât mai repede. Programul nostru de pregătire este uh, gândit să, să înceapă la începutul lunii octombrie. Și nu trebuie să uităm victimele, supra, supraviețuitorii acestei catastrofe. Uh, mulți dintre ei probabil nu vor putea reveni la vechiul uh, loc de muncă, deci încercăm să-i ajutăm uh, printr-o pregătire profesională alternativă. Pregătirea profesională se adresează și sindicatelor naționale și organizațiilor patronale naționale, tocmai într-un nou uh, spirit referitor la libertatea de asociere, negociere colectivă, toate aceste puncte amintite de doamna ambasador. Mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la această problemă foarte spinoasă a compensării. Din luna mai știu foarte bine că guvernul din uh, Bangladesh a inițiat un program de compensare, nu știu exact care sunt sumele Uh, exacte, este foarte bine că există un asemenea program, însă poate fi considerat doar um, un sprijin inițial. Guvernul a decis să inițieze acest program el însuși. Acum trebuie să discutăm cum putem determina suma adecvată. Nu cred că cadrul legislativ uh, actual uh, are prevederi în acest sens. Guvernul a cerut asistența Organizației uh, Internaționale a Muncii și un reprezentant sindical s-a, referit la acest punct la întâlnirea de săptămâna trecută. Deci, problema și întrebarea care se pune, cum determinăm suma compensatorie? Desigur, noi avem o anumită, un anumit grad de expertiză în acest punct de vedere, mai mulți experți se ocupă de acest subiect, dar trebuie să discutăm și de, de, de cum va fi distribuită această povară, cât, la, cât anume va fi preluat de comunitatea internațională, cât anume de sectorul industrial respectiv și de guvern. Dacă am înțeles eu bine, acest, uh, actorii din acest uh, sector se vor întâlni, vor discuta acest subiect și noi vom urmări de aproape toate aceste uh, discuții. Și dacă îmi permite, domnule președinte, profit de această oportunitate să lansez un apel după cum a spus și doamna ambasador, discutăm aici o problemă de dezvoltare. Și, într-adevăr, Organizația Inter- Internațională a Muncii este interesată de, de dimensiunea socială, dar problema pe care o avem în fața noastră este una de dezvoltare și cred că acest stat are nevoie de asistență în a-și defini uh, un model de dezvoltare de afaceri ținând seama de uh, necesitățile de dezvoltare a Bangladeshului și împăcând aceste necesități cu demnitatea umană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, nu cred că putem subestima importanța spuselor dumneavoastră. Dați-mi voi să vă pun o întrebare. Având în vedere aspectele legate de voința politică, alocarea resurselor, implementarea eficientă a măsurilor. Cum ați evolua progresele realizate până acum? Bune, rezonabile, slabe? Care sunt punctele slabe? Care sunt uh, aspectele pe care autoritățile din Bangladesh ar trebui să le îmbunătățească? față de situația actuală. Cred că un aspect uh, pozitiv uh, este adoptarea rapidă a noii legi dacă mi-amintesc bine, legea a fost discutată timp de foarte mult timp, iar primul ministru a făcut presiune asupra guvernului să o adopte cât mai rapid și cred că acesta este un uh, progres important. Au existat progrese în ceea ce privește libertatea de asociere, eliminarea barierelor. Nu vreau acum să vă plictisesc uh, cu toate detaliile, însă experții noștri au analizat toate aceste detalii și au constatat foarte multe progrese. Al doilea progres important uh, este la nivel operațional. Pe, la nivel operațional, guvernul uh, a instituit uh, comisii de lucru în cooperare cu Organizația Internațională a Muncii. Avem un trio, ambasadorul UE, ambasadorul Statelor Unite și ambasadorul Germaniei care coordonează grupul consultativ local pentru sectorul privat. În fiecare săptămână are loc o ședință de lucru la nivel de guvern care se ocupă de monitorizarea situației. Deci se întâmplă foarte multe dintre aceste lucruri. Sigur că există și aspecte criticate, aspecte negative, dar va trebui să așteptăm să vedem uh, dacă și acestea se vor putea îmbunătăți. Va trebui să mm, așteptăm uh, și când vom ajunge în uh, perioada de febră electorală, va trebui să profităm de acel moment pentru a accelera progresele. Aveți dreptate. Sunt mai multe impedimente în calea aplicării legii și până la alegeri sau până la perioada imediat de după alegeri va trebui să revenim uh, la aceste aspecte legate de zonele economice speciale. Cred că mesajul trebuie să fie foarte clar. Trebuie să trecem 30% uh, um, procent. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul președinte. Este momentul acum să ascultăm uh, părțile interesate de la nivel european. Am senzația că și imaginea factorilor de interes din Uniunea Europeană a ieșit uh, cumva pătată din aceste incidente. Îi dau cuvântul lui Francesco Marchi de la Euratex. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși eurodeputați, uh, excelența voastră, domnule ambasador. Vă mulțumesc că ați invitat uh, Eurotex, care este vocea industriei textilelor din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este că vrem să dorim, vrem să creăm un uh, cadru în Uniunea Europeană uh, propice pentru industria textilelor. Membrii noștri reprezintă peste 180.000 de companii din Europa care sunt active și care produc în Uniunea Europeană, iar majoritatea acestor companii sunt IMM-uri IMM-uri cu 10 angajați în medie. De mai bine de 15 ani, Euratex uh, subliniază importanța implementării uh, unor standarde sociale, economice și de mediu în industria noastră și în uh, lanțul nostru de aprovizionare, fie că este din Uniunea Europeană, fie că este din țări terțe. Acest lucru este important uh, pentru imaginea și credibilitatea industriei noastre în ochii consumatorilor. De asemenea, vrem să ne asigurăm că companiile uh, concurează în condiții de egalitate la nivel mondial. În plus, ne angajăm într-un dialog social cu partenerii noștri de la nivel european pentru a dezvolta proiecte și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la responsabilitatea socială corporativă. S-au spus foarte multe despre rolul Bangladeshului, dar trebuie să vă reamintesc că în 2012 am importat peste 8,5 milioane uh, de uh, textile din Bangladesh. Și uh, Bangladeshul este al doilea mare furnizor de articole vestimentare după China. Această țară a beneficiat de preferințe și este una dintre puținele țări care și-au crescut cota de piață în ultimii ani. Și chiar și anul acesta cota de piață crește în pofida crizei consumului. Totuși, cea mai mare parte a importurilor uh, sunt realizate de retailer din Uniunea Europeană dar uh, există și producători europeni ai căror uh, subcontractanți subcontractează la rândul lor către subcontractanți din Bangladesh. Deci este până la urmă o problemă de transparență. Uh, Rana Plața nu a încetat activitățile comerciale. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în primele șase luni, comerțul cu Bangladesh a început să a continuat să crească. Uh, creșterea a fost uh, de 6,6% în uh, volum și valoare. Și uh, tendința nu s-a schimbat. Dar trebuie să, ca lucrurile să fie clare. Contractul este contract și trebuie respectat. Acum depinde cum se respectă contractul. Asta este altceva. Pentru noi însă, ce s-a întâmplat în Bangladesh este dramatic și ne pare foarte rău de ce s-a întâmplat. Dar cu toate acestea, această țară nu este unică. Industria textilor și confecțiilor din Uniunea Europeană regretă numărul tot mai mare de accidente care s-au petrecut la nivel mondial, în special în Asia, în principal din cauza nerespectării uh, sau din cauza neimplementării standardelor recunoscute la nivel internațional, standarde la care au aderat uh, părțile respective. Bangladeshul nu este singura țară care se confruntă cu această problemă lucru uh, evidențiat în comunicarea noastră către comisarul de Gucht și aplaudăm și susținem eforturile implementate pentru a introduce soluții și măsuri. De asemenea, sprijinim activitățile OIM și vom uh, continua să facem acest lucru și la nivel bilateral. Credem că autoritățile publice sunt esențiale în acest demers. Ne bucurăm că aceasta este și calea aleasă de Uniunea Europeană. Trebuie să fie clar că pe lângă sprijinul uh, financiar și uh, politic avem nevoie și de sprijin pentru construirea de capacități. Atunci când Uniunea Europeană hotărăște să acorde uh, preferințe comerciale partenerilor săi, aceste măsuri trebuie însoțite de mecanisme de control cu privire la respectarea convențiilor de mediu și convențiilor privind drepturile lucrătorilor. Când se acordă astfel de concesiuni, instituțiile europene trebuie să se asigure că țările respective îndeplinesc toate condițiile și chiar aplică uh, în mod efectiv standardele impuse. Așadar, va trebui să fim mai coerenți și să nu aplicăm standarde duble, așa cum uh, spunea și antevorbitorul meu. În plus, trebuie să profităm de acest moment uh, pentru a înfăptui schimbările. În iulie am fost prezenți la Geneva și am uh, susținut uh, compactul pentru Bangladesh. Considerăm că acesta este mai bun decât uh, ce a propus North American Alliance, pentru că ceea ce propuneau ei nu aducea nicio schimbare. Lanțul de aprovizionare în industria textilelor este tot mai fragmentat, iar controlul este mai mult în mâinile retailerilor și distribuitorilor. În acest context, rolul lor este esențial pentru a se asigura că furnizorii lor din țări terțe respectă aceleași standarde pe care le respectă și producătorii din Europa. Um, Sigur că um, și presa a avut un rol de jucat uh, în accidentele dramatice care au avut loc presa a, ridic, a crescut nivelul de conștientizare cu privire la ce se întâmplă în aceste țări. Există companii europene care nu au așteptat uh, să se producă astfel de accidente înainte să acționeze. Uh, Totuși, uh, conformitatea totală este departe de a fi fost realizată, pentru că noi nu putem să controlăm absolut tot ce se întâmplă în toate IMM-urile, mai ales când lucrăm cu furnizori din țări terțe. Noi uh, trebuie să implementăm fără întârziere standardele minime impuse de OIM. Este singura cale uh, să garantăm o conformitate minimă. Sperăm că consumatorii vor avea și ei o conștiință, vor fi cumpărători cu conștiință. Mai este mult de făcut însă pentru a atinge acest deziderat. Dar sunt sigur că acel, acea marjă de 10 cenți adăugată la preț poate fi acceptabilă. Salut faptul că se încearcă să se evite suprapunerile și să se asigure o mai bună coordonare. Este singura modalitate prin care companiile pot să lucreze într-un cadru unitar. S-a spus pe bună dreptate că toate acordurile care au fost semnate se concentrează doar pe câteva dintre aspectele cheie. Noi trebuie să mergem și mai departe decât atât, iar provocarea este imensă. Este evident că ne-am angajat într-un proces de lungă durată, un proces uh, pas cu pas și va trebui să depășim uh, simplul cadru al uh, problemelor identificate în compactul pentru Bangladesh. Our company since... Companiile noastre de la accidentele care s-au produs nu și-au oprit acțiunile au uh, lucrat la nivel național, au existat uh, acțiuni uh, ale companiilor în Olanda și în Norvegia. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un lucru, și anume că multe companii acționează la nivelul lor, dar într-o manieră mai puțin vizibilă, fără să-și facă prea multă publicitate. Ei contează, contează foarte mult pe deciziile uh, luate de autoritățile din uh, Bangladesh. Acestea fiind spuse, aș vrea să închei prin a sublinia patru aspecte. Ceea ce s-a întâmplat în Bangladesh uh, este dramatic, dar asta nu face ca această țară să fie unică iar soluțiile trebuie aplicate pentru toți furnizorii, inclusiv cei care beneficiază de scutirea de taxe și de preferințele comerciale. Foarte curând, această comisie va trebui să evalueze uh, uh, prima listă de țări propuse pentru uh, preferin preferințele comerciale, GSP. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că standardele minime uh, în materie economică, socială și uh, de a muncii sunt respectate. În al doilea rând, cumpărătorii europeni uh, trebuie să fie uh, tot mai responsabili și ei trebuie să participe la împărțirea costurilor. Dar sigur, este un proces de durată. Acest lucru nu este valabil doar pentru Bangladesh, ci pentru întreaga lume. Euratex este dispusă să sprijine împreună cu partenerii săi sociali acțiunile care vor uh, favoriza îmbunătățirea conformității cu standardele sociale și de mediu în aceste țări. Și, în fine, invit uh, Parlamentul să nu uite că pentru a putea cumpăra de la nivel mondial, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze și companiile manufacturiere din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Referitor la GSP, vreau să vă reamintesc că cerințele uh, de încadrare uh, pentru preferințele GSP sunt uh, tot mai stricte. Iar noile țări care vor să adere la GSP Plus vor trebui să îndeplinească criterii și mai stricte. Am o întrebare membrii asociației dumneavoastră care au semnat compactul cu Uniunea Europeană au hotărât să instituie vreun mecanism de monitorizare, de supraveghere a conformității? Să, să fiu sincer cu dumneavoastră, domnule președinte, dacă vă uitați la numărul de companii mari care au semnat uh, compactul pentru Bangladesh, Numărul este foarte limitat. Sunt uh, companii multinaționale. 99% dintre acestea sunt în general retaileri. Printre membrii noștri, membrii noștri se concentrează asupra următorului fapt, și anume ca IMM-urile care apelează la furnizori din străinătate să impună standarde suplimentare de siguranță la locul de muncă. Însă mai sunt multe de făcut la nivel de companie. Poate că răspunsul nu este bun pentru dumneavoastră, dar am vrut să fiu sincer. Pentru noi, până acum a fost o chestiune care ținea de responsabilitatea companiilor. Noi insistăm ca companiile noastre să implementeze niște standarde minime. Nimeni nu a protestat împotriva acestor standarde minime. Din potrivă, unii dintre membrii noștri uh, merg și mai departe decât atât. Știu că în anumite cazuri asociațiile uh, colaborează cu guvernele la nivel național pentru a îmbunătăți situația în ceea ce privește colaborarea cu Bangladeshul și nu numai. Președintele, mulțumesc. Următorul vorbitor va fi Torenț Belsau, care reprezintă în principal lanțul retailerilor din domeniul confecțiilor. Nu este un secret, uh, asociația dumneavoastră a fost vizată ca unul dintre uh, vinovații pentru ceea ce s-a întâmplat în uh, Bangladesh. Mulțumesc, domnule președinte. Excelențele voastre, eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat. Reprezint retailerii. Avem cam 1250 de uh, asociații, majoritatea acestora s-au uh, raliat uh, la așa numita inițiativă de conformitate a întreprinderilor. Ceea ce aș dori să subliniez este, în primul rând, că aceste companii importatoare pe care le reprezentăm și reprezentăm multinaționale mari și sute de IMM-uri. Deci avem o plajă largă de companii care importă nu numai din Bangladesh, ci din întreaga lume. Este foarte important în acest context și ceilalți vorbitori au subliniat acest lucru. Sunt multe discuții pe marginea Bangladeshului în momentul de față și suntem de acord că trebuie să se întâmple multe lucruri în Bangladesh suntem foarte preocupați, mai ales în legătură cu dimensiunea uh, tragediilor uh, care s-au întâmplat Rana Plaza și alte, factori, uh, alte fabrici unde lucrurile trebuie să se schimbe. Dați-mi voi totuși să subliniez faptul că trebuie să avem în vedere și celelalte țări unde ne confruntăm cu provocări similare. Încercăm să avem abordare uh, holistă, nu vrem uh, să uh, Uh, individualizăm o singură țară, însă e important să avem în vedere că trebuie să ne concentrăm asupra modului în care se fac afacerile în uh, lanțul aprovizionării. Uh, s-a creat BACI-ul, dar între timp tot mai mulți oameni cunosc uh, acest acronim și avem trei piloni prin care încercăm să abordăm aceste provocări în Bangladesh, în uh, China. Primul element este monitorizarea situației uh, în lanțul uh, de aprovizionare și vedem din toate rezultatele din auditurile independente sunt chestiuni legate de orarul de lucru, de asocierea liberă, negocierea colectivă dar cum putem să abordăm aceste chestiuni pentru a produce o schimbare? Asta este cheia, să dăm naștere la îmbunătățiri. Felul în care organizăm multe ateliere uh, de formare în toată lumea pentru a aborda aceste chestiuni, pentru a explica cum directorii de fabrică pot să îmbunătățească modul în care lucrează. Din păcate, mulți încă cred că atunci când vorbim despre conformitatea socială și bunătățirea acesta, vrem să facem pe placul auditorului social sau cumpărătorului. Nu, nu așa stau lucrurile, ci vrem să respectăm dispozițiile din țările respective. E vorba de respectarea legislației din Bangladesh, a convențiilor principale ale Organizației Internaționale a Muncii, uh, cu planul BSI, toate companiile din lanțul de aprovizionare trebuie să respecte aceste măsuri legislative. Totuși, uh, am văzut și știm că calea pe care sunt puse în aplicare astfel de standard este una lungă. Asta nu este o scuză că este îndelungată, este o realitate. Uh, și dacă vrem să facem eforturi semnificative pentru a obține acest lucru și să generăm uh, îmbunătățiri, trebuie să ne asigurăm că facem pași mici, îmbunătățiri pas cu pas, uh, care vor duce la o schimbare în mare dar nu putem face acest lucru decât dacă acționăm împreună. Retailerii, cumpărătorii, pe de-o parte, fabricile din Bangladesh sau din alte țări, asociațiile întreprinderilor, uh, au fost menționate astfel de asociații, autoritățile guvernamentale, inspect, inspectorii muncii, sindicatele, ONG-urile, mediul academic. Nu are sens să ne arătăm cu degetul unii pe ceilalți și să spunem nu ți-ai făcut treaba uh, ca lumea, eu am făcut mai bine. Nu e cazul să procedăm așa. Trebuie să vedem cum putem să generăm cu toții o schimbare și pentru a facilita un dialog pe aceste chestiuni în uh, țările sursă principale și în Bangladesh, uh, organizăm discuții uh, mese rotunde pentru a discuta soluții potențiale, provocările esențiale. Însă cheia este ca grupurile interesate la nivel local să lucreze împreună, să coopereze și să nu se lupte unii cu alții. Este Uh, imperativ ca toate grupurile uh, în cauză la nivel local să-și asume responsabilitatea <coughs> astfel încât să existe uh, această inițiativă locală la care s-a referit directorul Bongo. Dacă nu facem lucrurile să meargă la nivel local, nu vom avea succese. Nu vreau să repet sau să zăbovesc asupra inițiativelor pe care le-au întreprins asociațiile cu alte companii sau împreună cu uh, alte sindicate, alianțele uh, care s-au realizat. O serie de asociații au uh, semnat un document pentru crearea condițiilor de siguranță în Bangladesh Uh, se bazează pe planul tripartit de acțiune din Bangladesh, un element important care să genereze schimbarea mult așteptată. Totuși, uh, singura preocupare pe care o văd în legătură cu aceste variate inițiative este și uh, pericolul suprapunerilor paralelismelor. Și cred că este extrem de important să ne asigurăm că toate aceste uh, căi de acțiune sunt de fapt coordonate, uh, evităm uh, uh, paralelismele astfel și oboseala produsă de astfel de acțiuni. Trebuie să avem în vedere toate aceste elemente. De asemenea, este important să spunem că considerăm că Bangladeshul este pe calea cea bună, vrem să susținem și grupurile interesate din Bangladesh pentru ca uh, să-și încununeze acțiunile cu succes, noi, în calitate de cumpărători, de retailer, nu vrem să plecăm pe alte piețe, pentru că uh, vrem ca Bangladeshul să fie o țară sursă și în viitor, avem încredere în asta, am lucrat cu furnizorii din Bangladesh de multă vreme, există dezvoltări, evoluții în direcția cea bună și vrem ca acestea să continue. Dacă retailerii ar uh, pleca către alte uh, piețe, asta nu ar fi în interesul industriei sau al uh, întregii țări. Acestea fiind spuse din nou, Cred că suntem de acord pe mai multe aspecte. Avem nevoie de timp, dar vom monitoriza progresul la nivel național și local în Bangladesh și în calitate de retailer ne vom asuma responsabilitate și noi avem partea noastră de responsabilitate și așteptăm noi uh, acțiuni fructoase și discuții cu grupurile interesate din Europa și din Bangladesh. Vă mulțumesc, uh, președintele. Dați-mi voie să fac o observație și apoi o întrebare. Care este reacția noastră la acuzația făcută deseori în Parlament, în dezbateri pe marginea tragediilor din uh, Bangladesh, în legătură cu faptul că Membrii dumneavoastră sunt principalii beneficiari ar uh, condițiilor mizere de lucru din uh, Bangladesh și a salariilor mici care sunt plătite acolo. Și acum întrebarea. După pactul pe care membrii asociației dumneavoastră l-au semnat cu Uniunea Europeană, ce ați făcut pentru a convinge membrii dumneavoastră să respecte aceste angajamente și obligații? Ați instituit un mecanism uh, anume pentru a supraveghea mm, conformarea cu obligațiile asumate de membrii dumneavoastră? Da. <coughs> Există un angajament al companiilor din BSI. Asta nu este uh, legat de Bangladesh, numai de Bangladesh, compa ci companiile Uh, care își desfășoară uh, activitatea în mai multe țări sursă. Urmărim ceea ce fac membrii noștri, trebuie să uh, implice o parte din lanțul de aprovizionare BSI în um, îmbunătățirile care au loc. Am vorbit de auditurile sociale și astfel îmbunătățirea conformității sociale. Uh, dacă nu respectă aceste reguli, ei pot fi suspendați sau pot fi uh, eliminați din uh, asociație. Uh, facem asta pentru că trebuie să fim credibili în ceea ce facem. Uh, nu putem să uh, acceptăm uh, uh, acțiuni independente care să uh, aducă să aducă o imagine negativă a asociației. Uh, suntem oarecum o structură polițienească, dar dacă nu procedăm așa, nu beneficiem de încredere, încrederea sistemului. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Salut posibilitatea de a interveni în acest schimb de opinii să vorbesc după o listă de vorbitori marcanți. Sunt de la DJ Trade. Bangladeshul este un exemplu pentru noi în ceea ce privește importanța comerțului pentru dezvoltare și necesitatea unor politici sănătoase naționale pentru maximalizarea beneficiilor pe care le are comerțul asupra oamenilor. Ați vorbit cât de importantă este industria confecțiilor și uh, importurile din Bangladesh în Uniunea Europeană. Uh, Uniunea Europeană este principalul uh, partener, 9,2 miliarde anul trecut, reprezintă 10% din PIB-ul Bangladeshului și cred că putem să estimăm că importurile contribuie la crearea de 2,5 milioane de locuri de muncă. Bangladeshul beneficiază de accesul fără contingente la prață în sistemul de preferințe generalizate, SPG. Cred că faptul că uh, Bangladeshul este uh, parte din SPG și că uh, s-a beneficiat atât de mult de acest sistem generalizat de preferințe, ne dă responsabilitatea să acționăm. Este și o ocazie specială de a acționa, pentru că SPG-ul ne dă o relație specială în ceea ce privește dialogul și sporirea canalelor de comunicare și de exercitarea unor presiuni atunci când situația devine dificilă cred că niciodată nu a fost mai puternice vocea solidarității ca în Uniunea Europeană din partea consumatorilor, angajatorilor și aș vrea să mulțumesc uh, în mod deosebit Comisiei INTA pentru că și vocea acestei comisii a avut un impact foarte mare asupra ceea ce a urmat. Ceea ce a urmat a fost uh, pactul din Bangladesh pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru și sănătate a lucrătorilor din domeniul uh, confecțiilor pe care l-am semnat cu Bangladeshul și cu Organizația Internațională a a muncii. Uh, cred că uh, faptul că și Statele Unite s-au raliat este un pas important uh, trebuie să clarificăm faptul că grupurile interesate nu sunt semnatare. Industria, sindicatele participă la această inițiativă, însă este mai degrabă un acord de la guvern la guvern. Ați vorbit despre stadiul în care ne aflăm și cum privim lucrurile din partea Comisiei cred uh, că actul are două tipuri de rezultate. Unele imediate, uh, modificarea legii muncii în ceea ce privește libertatea de asociare și alte norme de muncă, adoptarea unor uh, reguli și dispoziții adecvate de punere în aplicare. Acest lucru este extrem de important, care trebuie făcut până la sfârșitul anului pentru a se califica pentru programul de o muncă în condiții mai bune al uh, OIM-ului. De asemenea, s-a menționat angajarea a 200 și ceva de noi inspectori ai muncii. Sunt o serie de uh, angajamente, cum ar fi extinderea uh, dreptului muncii la uh, zonele de prelucrare economică sau uh, modificarea legislației care este necesară. Salutăm progresele realizate până acum și mulțumim Guvernului pentru eforturile făcute pentru modificarea uh, legii. Uh, Organizația Internațională a Muncii va evalua aceste texte legislative și va semnala Uh, aspectele care pot fi îmbunătățite. Trebuie să fim uh, realiști, dat, uh, date fiind constrângerile de capacitate în Bangladesh, însă guvernul s-a angajat la o serie de acțiuni înainte de sfârșitul anului și urmărim îndeaproape dacă își îndeplinesc aceste angajamente. Uh, și populația Bangladeshului și asta e mai important, urmărește uh, acest uh, proces, alegerile se apropie și s-a menționat foarte mult rolul pe care pot să-l joace consumatorii pentru achiziții responsabile. Și, nu în ultimul rând, conferința privind Uh, condițiile de muncă a Organizației Internaționale a Muncii uh, va ajunge la astfel de concluzii pentru că uh, concluziile structurilor oficiale de monitorizare sunt relevante pentru programul Totul în afară de arme și pentru domeniul confecțiilor. În acest lucru Uh, s-a menționat în pactul cu Bangladesh. Următoarele luni sunt, uh, uh, au importanță cheie în evidențierea progresului și operarea de schimbări reale la fața locului și încurajez guvernul Bangladeshului să colaboreze cu Organizația Internațională a Muncii. Dacă îmi permiteți, o să dau un răspuns și la o întrebare pe care mi-a fost adresată de <coughs> un eurodeputat din partea verzilor, dacă nu mă înșel, dacă Comisia intenționează să-și schimbe politica comercială în urma uh, evenimentelor din Bangladesh. Cred că, sigur, noi uh, actualizăm tot timpul politica noastră comercială și cu un an în urmă am uh, Uh, elaborat o comunicare privind comerțul uh, și uh, creșterea și dezvoltarea. În această comunicare s-a spus că trebuie să actualizăm politicile comerciale, să le adaptăm la realități, dar aceasta este numai o parte. Ceea ce este important sunt și chestiunile de frontieră, felul în care Astfel de uh, probleme sunt abordate pentru ca politicile comerciale să aducă cu ele uh, o uh, dezvoltare durabilă. rolul nostru este politic prin asistență sau prin comerț. Apoi, responsabilitatea socială a fost menționată și cum abordăm acest lucru în politicile noastre. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, avem referințe foarte clare la acele instrumente naționale care uh, guvernează responsabilitatea socială a întreprinderilor, uh, liniile directoare pentru întreprindere multinaționale, de pildă. Uh, în uh, sistemul general de preferințe și SGP Plus care a fost uh, menționat astăzi, avem posibilitatea de a iniția un dialog constant, astfel încât țările din sistem pot să discute cu noi în ceea ce privește îmbunătățirea normelor de muncă și îmbunătățirea protecției din țările respective. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, președintele, permiteți-mi să o spun public cât de mult am apreciat uh, uh, activitatea Comisiei uh, în toată această perioadă. O acțiune fermă uh, și echilibrată. Și uh, cred că ar trebui uh, să îl laud pe comisarul de Gucht pentru uh, competențele sale. O să continuăm dezbaterea. Dau din nou cuvântul distinșilor noștri oaspeți, în primul rând doamnei ambasador din Bangladesh. Aveți cuvântul, doamnă. Și Paul Murphy după aceea. Doamna ambasador, aveți cuvântul. Am crezut că uh, domnul eurodeputat vrea să ia cuvântul. Președintele, nu. Noi suntem cei care avem ultimul cuvânt. Dați-mi voie să spun, pe o notă cât se poate de personală, uh, multe din întrebările, uh, din comentariile și prezentările făcute mi-au îmbogățit uh, foarte mult uh, perspectiva. Uh, de asemenea, unele dintre întrebările care au fost adresate mai devreme, la multe dintre acestea s-a dat un răspuns în legătură cu inspecția muncii, cu independența acestora. Acest lucru arăta foarte clar că nu numai guvernul face inspecțiile, dar uh, și asociații europene și nord-americane sunt prezente acolo. Ceea ce este esențial este să existe coordonare și asta ne propunem uh, să facem Reprezentantul Alianței Nord-Americane de ieri este în DACA și problema o reprezintă coordonarea pentru a evita paralelismele. Cele trei entități încep să inspecteze uh, fabricile și atunci munca trebuie să se oprească, însă sunt aspecte uh, concrete, nu o să intru în amănunte. Uh, în legătură cu întrebarea lui David Martin, ați spus că nu este vorba întotdeauna de un număr insuficient de inspectori, ci de calitatea activității acestora. Universitatea uh, de Politehnica din Bangladesh este, are o reputație solidă uh, și de pe băncile acestei instituții de învățământ superior uh, uh, sunt și inspectorii care beneficiază de o formare excelentă. Însă problema o reprezintă încrederea Uh, sigur, uh, corupția este o chestiune importantă, însă să uh, vorbim acum de încrederea în activitatea acestor inspectori. Este uh, important uh, să păstrăm uh, ritmul celor realizate până acum, uh, atenția uh, asupra uh, Bangladeshului și uh, OIM-ul este prezent acolo ca un partener uh, care pune în aplicare cele hotărâte. Așa cum a spus reprezentanta Comisiei, vor exista anul viitor uh, alte uh, ședințe în care se va face o evaluare a ceea ce s-a realizat. Uh, doamna Lambert a spus că este un an electoral. Suntem foarte aproape de momentul alegerilor sunt și alte probleme pe care le implică uh, alegerile, dar asta nu înseamnă că uh, standardele de muncă și sănătatea la locul de muncă uh, trec pe un plan uh, secundar. Toate partidele uh, uh sunt preocupate. Asta s-a arătat și în uh, Parlamentul uh, Național. Toată lumea vrea să vadă nu vorbe, ci fapte, că se întâmplă în, în realitate uh, ceva. Oamenii uh, ne privesc Și dacă puteți citi presa din Bangladesh, dacă ascultați talk show-urile, veți vedea că mm, guvernul este în lumina reflectoarelor. Uh, toată lumea așteaptă îndeplinirea angajamentelor. Uh, unele dintre angajamente sunt țintite, sunt delimitate în timp, sunt foarte ambițioase. Însă, așa cum am spus, este un uh, proces democratic unde trebuie să ajungi la un consens, trebuie să te consulți cu opoziția, trebuie să aduci la oaltă angajatorii, Uh, asociațiile profesionale și uh, să nu uităm pe importatori, pe retaileri. Deci este o inițiativă comună, o acțiune comună și uh, ea este constant în atenția noastră. Domnule Paul Murphy a spus cât reprezintă costurile cu personalul uh, Uh, din uh, produsul, costul produsului final. Nu pot să vă dau o cifră exactă. Un astfel de calcul s-a făcut, dar nu cunosc eu rezultatul. Ce procentaj din prețul final pe care îl plătești în magazin uh, reprezintă costul final? Asta e o contraîntrebare, pentru că este o diferență foarte mare între ceea ce se vinde și ceea ce s-a uh, Uh, importat. Marja de profit este foarte mare. E o chestiune pe care trebuie să o avem în vedere de a vorbi despre răspunderea socială, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Vorbim uh, de menținerea uh, presiunii, despre leadership, despre o conștiință globală, lucruri importante. Mass media a jucat un rol fantastic în uh, a cuantifica, în a măsura interesul manifestat față de ceea ce s-a întâmplat în Bangladesh. Privim lucrurile cu un ochi foarte bun și asta face și guvernul, însă trebuie să se acorde aceeași atenție în media acțiunilor făcute și în uh, alte țări. Sigur, uh, Uh, am înțeles frustrările care s-au acumulat în urma ședinței de la Geneva săptămâna trecută. Uh, ONG-urile uh, și Organizația Internațională a Muncii au făcut tot ce poate fi făcut pentru a aduce acolo brandurile importante. 39 au invitat și numai 9 au fost prezente. O să numesc o companie care a fost acolo care a spus de ce să-și asume responsabilitatea pentru ceva care s-a întâmplat la DACA. Sigur, o asemenea afirmație este frustrantă, uh, pentru că este un soi de externalizare. Uh, domnule președinte, vorbesc uh, foarte deschis. E vorba de o externalizare a companiilor de aici Uh, așa cum se face o externalizare și în uh, ceea ce privește uh, industria comunicării și telecomunicațiilor. Sigur că e vorba de externalizarea call center-urilor. La fel este și în industria noastră. cred că media internațională trebuie să se concentreze asupra uh, responsabilității sociale uh, a companiilor. Fabricile de confecții, uh, de confecții nu sunt numai uh, un imperativ umanitar. Mă bucur să <coughs> Văd uh, că partenerii noștri, Comisia dumneavoastră, Parlamentul, Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii, uh, retailer sunt atât de încrezători. O să duc acest mesaj la DACA și să văd, să vedem cum putem să uh, construim pe uh, aceste angajamente. Alte întrebări sau chestiuni care mi-au fost adresate. Doamna Keller a spus, a întrebat uh, ce tip de taxe în uh, Europeană plătește Bangladeshului. Nu dețin astfel de răspunsuri, doamnă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În, înainte să dau cuvântul raportorului nostru, Paul Marfin, am uitat să spun cine este reprezentantul comisiei, Monica Hense din DJ Trade. Paul Marfin pentru remarcile finale. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Am câteva remarci inspirate de intervenția reprezentantului Eurotax. Faptul că există condiții atât de proaste de muncă în Bangladesh nu este o, un lucru necunoscut. S-a ajuns, această situație a ajuns uh, pe prima pagină a ziarelor în ultimii ani, însă nu este un lucru necunoscut, era un lucru binecunoscut. Și Este o situație întâlnită și în alte state, însă acest lucru nu trebuie să reprezintă o scuză pentru a nu întreprinde nimic vis-a-vis -vis de cele, ce se întâmplă în uh, Bangladesh, ci este o problemă a industriei. Nu este o problemă cu care se confruntă doar Bang- Bangladeshul. Este un lucru definitoriu pentru acest sector uh, industrial și este un rezultat al uh, acestei politici de a produce la costuri, costuri cât mai reduse, lucru care se reflectă în uh, condițiile proaste de muncă. Cei care au avut de câștigat până la urmă nu sunt consumatorii din uh, Occident, ci câștigătorii sunt cei care au făcut profituri în urma sau ca urmare a modului în care este structurată această industrie. Este concluzia multor uh, rapoarte în care se discută despre puterea și dominanța în, uh, în, acest, în această industrie a lanțurilor de magazine. Deci există o putere reală, există o responsabilitate reală vis-a-vis -vis de cele întâmplate și responsabilitate pentru a schimba lucrurile. Însă, Întrebarea pusă a fost dacă companiile respective s-ar muta în alt stat în condițiile în care Bangladeshul nu ar pune în aplicare termenii acordului uh, semnat. Cea mai importantă întrebare este dacă prețul uh, confecțiilor, confecțiilor ar crește cu o medie de 10 cenți pe produs ca urmare a măririi standardelor de sănătate la locul, uh, la locul de muncă, dacă în aceste condiții companiile respective s-ar muta într-un alt loc poate logica economică le-ar dicta să se mute, însă acest lucru ar, îns- ar însemna perpetuarea problemelor și în alte, și în alte, uh, în alte locuri. Există și alte probleme leg- legate de folosirea un anumitor tehnici de prelucrare a ginșilor cu nisip. Uh, și cred că în acest context um, această temă a responsabilității sociale a întreprinderilor doar pe bază voluntară este absolut insuficientă. Cred că trebuie să se renunțe la profituri dacă ne dorim protejarea intereselor lucrătorilor din Bangladesh sau din alte state. Vă mulțumesc! Mulțumesc oaspeților uh, noștri și membrilor comisiei care au intervenit. Cred că această dezbatere este exemplară pentru politicile de comerț al Uniunii Europene. Nu este vorba doar de uh, fluxurile comerciale, de investiții, dar suntem obligați uh, prin lege să respectăm standardele de muncă. Eu îmi doresc ca Bangladeshul să devină un uh, model și ca Uniunea Europeană să poată afirma că a fost parte a soluției uh, găsite la îmbunătățirea standardelor de muncă în Bangladesh și în alte locuri. Vă mulțumesc foarte mult. Punctul 28 de pe ordinea de zi. Uh, this is a legislative file. Este vorba de modificarea regulamentului Consiliului 2173 din 2005 referitor la stabilirea unui mecanism de autorizații uh, FLECT pentru importurile de cherestea în uh, comunitatea, în Uniunea Europeană. Este un dosar care ne demonstrează că politicile comerciale nu se referă doar la bunuri și servicii și investiții. Există și alte lucruri importante în acest context. Noi suntem uh, comisia responsabilă pe fond. Domnul Iuliu Winkler din partea PP-ului este raportor. De această dată, dumnealui este înlocuit de Iaroslav uh, Valensa, făcând parte în același grup politic și Iaroslav Valensa are acum cuvântul. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Domnul Winkler nu poate fi alături de noi astăzi, deci dacă îmi permiteți, o să citesc declarația dumnealui. Regulamentul Consiliului 2173 din 2008 stabilește un sistem de licențiere pentru produsele de lemn. Este vorba de Uh, combaterea tăierilor ilegale de lemn și vinderea acestor produse. Este vorba de uh, produse de lemn provenite din uh, țări terțe care au încheiat acorduri voluntare de parteneriat cu Uniunea Europeană. În cadrul acestor parametri cere ca doar produsele de lemn care au fost produse în mod legal, respectându-se legislația națională a acestor state partener pot fi importate în Uniunea Europeană. În lipsa unei asemenea autorizații, unei asemenea certificat, importul unor produse de lemn din țările partenere este uh, interzis. Propunerea Comisiei nu dorește modificarea caracteristicilor esențiale a acestui mecanism, ci își dorește pur și simplu alinierea prevederilor comitologice ale regulamentului din punctul de vedere al actelor de, de, de delegare și de punere în aplicare. Această propunere de aliniere rezultă în urma rezultatelor pozitive pe marginea directivei Omnibus 1 și 2. Regulamentul astfel uh, modificat oferă Comisiei Europene prerogativele de a adopta atât acte, de, acte delegate cât și acte de punere în aplicare. Comisia va avea competența de a adopta acte delegate conform regul, regulamentului 182 um, din 2011 pentru a analiza mecanismele existente care garantează legalitatea produselor de lemn exportate din uh, țările uh, partener. În acest moment, aceste scheme sunt uh, analizate și aprobate de comitetele de comitologie conform procedurii ordinare. Propunerea acordă Comisiei puterea de a adopta acte delegate, respectând revizuirea derogărilor pentru produsele de lemn a speciilor listate în trei anexe, a regulamentului 338 din 1997 privind protejarea speciilor și a, a faunei și florei sălbatice. Apoi, adoptarea regulilor privind punerea în aplicare articolul 5 a regulamentului FLECT, care reglementează tocmai acest mecanism. Și apoi este vorba de revizuirea anexelor 1, 2 și 3 din regulamentul FLECT, în care se regăsesc statele și produsele acoperite de acest sistem de certificare. Din punctul de vedere al puterilor de punere în aplicare, domnul Winkler a venit cu un amendament prin care se asigură că aceste prerogative sunt exercitate respectându-se regulamentul 182 din 2011 în întregimea sa și nu doar uh, respectarea articolului 5 din regulamentul respectiv. Din punctul de vedere a actelor delegate, domnul Winkler a, a propus două amendamente. În primul rând, durata delegării nu trebuie să fie una nedeterminată, ci trebuie limitată la o perioadă de 5 ani cu o extindere tacită automată. Acesta a fost rezultatul negocierilor pe marginea directivei Omnibus 2 și cred că acest rezultat trebuie respectat. În al doilea rând, domnul Winkler consideră că cele trei domenii în care se conferă delegarea um, conțin și un element de discreție politică. Drept urmare, perioada de în care Parlamentul și Consiliul uh, își pot exprima obiecția la un anumit uh, la acest act trebuie să fie de două luni cu o perioadă de extindere de patru luni, nu de două luni. Din nou se respectă rezultatul negocierilor pe marginea directivelor Omnibus 1 și Omnibus 2. Acestea sunt uh, cuvintele domnului Winkler și aștept acum dezbaterea. Această dezbatere este deschisă și are cuvântul domnul Jadot din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În general sunt de acord cu raportul și cu raportorul, mai ales uh, în ceea ce privește adoptarea unui act delegat. Doar că am uh, o întrebare legată de articolul 1. Bine, întrebarea va fi adresată raportorului și comisiei. Vedem o evoluție cu privire la recunoașterea etichetelor pentru a justifica uh, certificarea FLEGT. Această evoluție pare să uh, diminueze seriozitatea acestei certificări. Există niște etichete internaționale precum uh, FSE care au un renume și care sunt serioase. Mai există și alte certificări uh, europene uh, care sunt interesante când vine vorba de chestiuni europene. Dar uh, există și alte etichete contestate la nivel local, astfel că acelea nu sunt recunoscute ca atare fără evaluări riguroase. Deci există o evoluție în text și am vrea să știm de ce există această evoluție. În al doilea rând, uh, vorbim despre trasabilitate. Aceasta este o miză extrem de importantă în ceea ce privește FLECT, pentru că trebuie să putem uh, controla legalitatea lemnului importat. Iar trasabilitatea uh, va face obiectul unui act de implementare. Credem că este o problemă prea serioasă și trebuie să facă obiectul unui act delegat. Mulțumesc! Domnul Murphy, din partea GUE. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de Yannick Jadot. Aș avea o întrebare suplimentară adresată Comisiei din punctul de vedere gata pentru a modifica regulamentul, includerea unor alte țări și așa mai departe um, intenția Comisiei de a adăuga țările una după alta este, se referă la folosirea unui act delegat pentru o țară sau vor fi acoperite printr-un act delegat mai multe țări, pentru că acest lucru afectează posibilitatea Parlamentului European de a monitoriza evoluțiile. Mulțumesc. Este o întrebare rezonabilă, dar din păcate raportorul nu este prezent. Sunt sigur însă că aceste întrebări vor ajunge și la raportor. Dar poate și Comisia Europeană ne poate uh, da niște răspunsuri. Nu știu cine va interveni, pentru că eu am pe lista mea trei nume. Vă rog să spuneți cum vă numiți. Bună ziua! Vă mulțumesc, mă numesc Petlana Tanasi, din, din partea Direcției Generală pentru Mediu. Foarte bine. Uh, da, uh, În primul rând, propunerea de modificare a regulamentului uh, FLECT este una simplă, după cum s-a spus deja, nu ne dorim să introducem o schimbare pe fond a textului. Această propunere este pur și simplu o alineare, aliniere a regulamentului FLECT la realitățile post -tratat, după tratatul de la Lisabona. Să fim sincer, nu ne-am așteptat să apară întrebări legate de conținutul acestui regulament. Vă mulțumim pentru aceste întrebări și vom încerca să uh, răspundem. Dacă îmi permiteți, voi începe cu a doua întrebare, modificarea anexelor. După cum știți foarte bine, cred, nu a trebuit să modificăm acest anexă până acum, pentru că nu. Nu a existat un acord uh, de parteneriat uh, voluntar, deci nu am ajuns încă în situația în care să trebuiască să modificăm anexele acestui regulament. Care este procedura pe care o vom urma? Ei bine, uh, Totul va depinde de, de câte sisteme vor fi cu adevărat operaționale în urma acestor uh, acorduri de parteneriat. Desigur, nu putem întârzia cu modificarea anexelor dacă un asemenea acord va intra în uh, vigoare și dacă sistemul FLECT este gata de a funcționa. Deci trebuie să putem modifica anexele dacă vom ajunge în această situație. Dacă mai mult de un sistem uh, va fi operațional, ne putem gândi la uh, soluția unui pachet. Și unul din argumentele la care am recurs noi în momentul în care am cerut această perioadă Uh, de obiecție pentru Parlamentul European două luni plus alte două luni suplimentare și nu două luni plus patru luni suplimentare este pentru că ne-am uh, dorit să putem răspunde cât mai repede modificării vreunui asemenea acord uh, voluntar de parteneriat. În momentul în care vom avea un asemenea acord și un sistem implementat, atunci trebuie să uh, modificăm, să putem modifica cât mai repede mm, pro- propria noastră legislație. Um, with regard to the first question, um... În legătură acum cu prima întrebare. <coughs> Eticheta LECT, noi ne referim la ea ca o licență FLECT mai degrabă. Din nou, nu ne-am așteptat să, dis- să discutăm și acest punct, pentru că a fost punct, un punct discutat în mod repetat. Credibilitatea sistemului, așa cum se spune în regulamentul FLECT, este în general considerată a fi uh, suficient de solidă Deci este un sistem care funcționează bine și duce la rezultatele dorite. Cum arată lucrurile în practică și care vor fi rezultatele în momentul în care vor fi emise asemenea certificate sau licențe FLEC rămâne de văzut. Din păcate nu am ajuns în uh, situația în care sistemul să funcționeze. Procesul s-a dovedit a fi mult mai complicat decât ne așteptasem uh, noi. Vă mulțumesc, doamna Atanasova. De fapt, Comisia Europeană trebuie doar să alinieze acest regulament noului regim al actelor delegate și actelor de punere în aplicare. Cred că raportorul a respectat uh, dreptul la inițiativa Comisiei Europeană și rămâne de văzut dacă amendamentele celorlalți membri ai Comisiei INTA vor merge mai departe sau nu. Raportorul a propus două amendamente, unul care stabilește o limită pentru delegarea prerogativelor acordate Comisiei acest lucru a devenit o clauză normală din partea Parlamentului European și, în plus, se, propunere, se propune extinderea perioadei în care se poate obiecta la uh, actele delegate hotărâte de Comisia Europeană. Deci nu este nimic nou din acest punct de vedere. 24 septembrie este termenul limită de depunere a amendamentelor la oraș 18. Uh, în octombrie urmează să discutăm, ace- să votăm acest raport în comisie. Și doamnelor și domnilor, am ajuns la sfârșitul um, ședinței deschise publicului și cer tuturor persoanelor care nu au dreptul să participe la partea să, cu ușile închise a ședinței noastre să părăsească